Monsieur, Doamnelor și domnilor, puțină liniște, vă rog. Euh, notre, notre réunion commence. Începem reuniunea din această după masă. În special, rog publicul să păstreze liniștea. Avem o ușoară întârziere pentru că reuniunea coordonatorilor a durat mai mult. Avem o ordine de zi destul de încărcată. Am avut o ordine de zi destul de încărcată. Ordinea de zi este și ea încărcată, însă încercăm să o parcurgem rapid. Este joi după masă și cu toții ne grăbim să ne întoarcem la alegătorii noștri. Așadar, vă rog puțină liniște. Ați văzut ordinea de zi. Dacă nu există observații, o considerăm adoptată. În dosarul Cobu News aveți și comunicările președintelui. Nu le voi repeta. Punctul 3. Aprobarea procesului verbal al reuniunii. Nu. Îmi cer scuze. La comunicările președintelui mi se spune că din cauza prelungirii plenare, plenarei, cabina cehă va funcționa doar de începând cu ora 16. Îmi cer scuze față de colegii din Cehia. În ceea ce privește punctul 3, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 25 aprilie, ca de obicei, um, declarăm adoptat procesul verbal dacă nu se înregistrează observații până la sfârșitul întâlnirii. Vă propun să trecem imediat la vot și anume punctul 10 raportul doamnei Nadejda Nienski cu privire la politicile și criteriile și interesele strategice ale Uniunii în extind, ex, extindere. D'accord.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 ne, ne va prezenta în momentul votului la amendamentul numărul 6. Aveți cartelele de vot? Domnul Riche nu are cartela de vot și nici domnul Calfin. Deci se anulează reciproc. în Camera Comunilor, așa se procedează. Începem așadar la paragraful 1, compromisul amare. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Două, doi împotrivă, abțineri, fără abțineri, deci se adoptă. Amendamentul 2. Vom reveni asupra acestuia, pentru că este în parte uh, Uh, de către compromisul A și în parte de compromisul B. Deci vom vedea dacă va fi acoperit total sau nu. Trecem așadar la amendamentul 4. Puțin în liniște, vă rog. Amendamentul 4 al, al lui Goran Ferm. Raportul este pentru cine este pentru, împotrivă. 1, 2, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, Mölzer, compatibil. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Nimeni? Sau? Nu. Ba, două persoane. Două persoane. Cine este împotrivă? Vă mulțumesc. Abțineri? Respins. Amendamentul 5 al domnului Paxas, raportorul este pentru. Cine este pentru? Da. Cine este împotrivă? Majoritatea împotrivă. Abțineri? PP-ul este izolat. Deci, deci respins. Amendamentul 6. Cu amendament oral care va fost distribuit, vreți eh, să comentați, Nadejda? Deci da. da, am dorit să introducem un amendament oral pentru a clarifica ideea că Comisia ar trebui să țină cont de creșterea economică uh, pentru a nu uh, Și scăderea fondurilor ar însemna că proporția fondurilor de asistență în raport cu PIB-ul nu va scădea atunci când comparăm finanțarea beneficiarilor, ar trebui să folosim și alți indicatori uh, pe lângă PIB-ul pe cap de locuitor. În acest caz, procentul de finanțare pentru a captura uh, îmbunătățirile sistemice datorate construcției instituționale, de exemplu. Propunerea este așadar de a înlocui această parte, creșterea cumulativă reală a PIB-ului în perioada 2007-2013 pentru fiecare stat beneficiar în afara Croației, între 10 și 30%, cu rația uh, asistenței IPA programată totală raportată la PIB-ul uh, fiecărui stat să nu scadă, chiar dacă nu, nu, dacă PIB-ul fiecărui stat beneficiar va crește în termeni reali în perioada 2007-2013. De asemenea, ștergem notița care spune propriile estimări bazate pe cifrele de la Direcția Generală Buget și pe estimările statelor candidate, în plus uh, estimările pentru creștere reală în candidații potențiali. Mulțumesc, domnul Carl Haglund. Mulțumesc, uh, domnule mm, președinte, este foarte greu să decidem în legătură cu acest amendament care este uh, Uh, distribuit în momentul votului. Raportorul nostru din umbră nu a văzut acest amendament. Uh, mi se pare rezonabil, însă nu avem uh, suficiente date pentru a putea vota pentru sau împotrivă. Că mi-asum vina pentru că am vrut să schimb textul inițial și îi mulțumesc doamnei Nadejda Aninski că a ascultat de cerința noastră. Textul inițial era dificil de înțeles, noul text este mai clar, însă nu se schimbă nimic în fond. Ceea ce spune articolul respectiv rămâne la fel. Suntem pentru, bineînțeles. Așadar, amendamentul 6 cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Deci liberalii și câțiva alți membri, abțineri, Salvador se abține, împreună cu domnul Naranjo. Și o abține din partea Poloniei. Și din partea Franței. Da. Vreți să verificăm? Bine, verificăm. Verificăm. Amendamentul cu amendament oral. Deschidem votul. Allez, votez, votez, votez, votez. Voilà. Votul e deschis. Mai lipsește un vot. Gata, s-a închis votul. 12 pentru, 10 împotrivă, 4 ab- abțineri. Domnul Riche se abține. S-a abținut. Nu, deci nu schimbă nimic. Deci o mică majoritate. Amendamentul 7 al domnului Mölzer. Raportorul este împotrivă. Pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Respins. Amendamentul 8, Paxas. Pen, pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 9 al domnului Ferm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Majoritatea este împotrivă. Respins. 11. Ferm. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se adoptă. 10 al al doamnei raportor. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Este adoptat. Amendamentul 12 a doamnei Nenski. Pentru? Mulțumesc. Împotrivă? 3 împotrivă. Abțineri? se adoptă. Compromisul B mare al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se adoptă. Deci, amendamentul 2 al domnului Ferm este acoperit. La fel și amendamentul 13. Ajungem la amendamentul 14 al doamnei Nenski. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă. 15 al domnului Ferm, susținut de raportor, cine este pentru? Împotrivă? Nimeni, abțineri, se adoptă în unanimitate. Votul final, vă propun un vot electronic. Vom adăuga un plus pentru domnul Riche. S-a închis votul. 23 pentru, două voturi împotrivă, o abținere. Felicitări, doamnei Nienski. Da, merită aplauze. Et le baisement de Salvador. Alors, euh, nous pouvons passer maintenant à... Putem trece acum la punctul 11. Francesca Balțani, în legătură cu transferul numărul 9. Ho già presentato le richieste di storno nella riunione che abbiamo... Deja am prezentat cererile de transfer la reuniunea noastră de marți. Acum trebuie doar să Votăm, după cum ne-a spus Comisia. Răspundem la cererile de plăți în legătură cu cel de-al șaptelea program, șaptelea program cadru, cheltuieli, cheltuieli necesare pentru programul de relansare pentru proiecte complexe există nevoia unor uh, plăți mai ridicate înainte de vară. Deci trebuie să aprobăm aceste transferuri. Mulțumesc, uh, Francesca. Domnul Salvador Gariga. Eu nu tengo... Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu vreau să mă implic în ceea ce privește calendarul de plăți al Comisiei, însă cerusem informații suplimentare în legătură cu starea programelor care nu au fost uh, suficient de bine implementate și care au dus la acest exces de plăți la anumite programe. Deci aveam o marjă suficientă pentru a face transferuri. Văd că în nota explicativă nu apar detaliile în legătură cu aceste programe. Acestea sunt importante, deoarece în momentul în care am uh, fost de acord cu acest plan de recuperare, aici erau incluse credite care proveneau din alte linii bugetare, inclusiv de la alte categorii, de la agricultură, de exemplu, deci, știind acesta, avem nevoie de niște informații suplimentare pentru a ști ce anume nu a funcționat bine în acest plan de recuperare. E clar că noi trebuie să adapt ursele la nevoi, la necesități și aici avem un exemplu clar de necesitate la care nu s-au uh, stabilit resursele așa cum trebuie. Deci, insist, aceste informații ne sunt necesare și nouă Comisiei de Bugete. Mulțumesc, domnul Alvaro. Danke, Herr Vorsitzender. Ich muss sagen, bis zu dem letzten... Mulțumesc, domnule președinte. Până la ultima frază pe care am ascultat-o, aveam impresia că domnul Gariga vrea să se opună transferului, însă am înțeles că totul a fost relativizat. Dacă nu avem informații în legătură cu motivele unui transfer și dacă nu știm de ce un program nu a funcționat, atunci ar trebui să știm exact ce s-a întâmplat pentru a corecta situația. Eu nu nu îmi pot imagina că există credite, de exemplu, la energie pentru parcurile eolice în largul mării și așa mai departe. Deci eu nu înțeleg cum se poate renunța la credite în acest domeniu când peste tot în Europa nu vorbim decât despre energiile alternative. Și în țara mea, la urmă urmei, se vorbește despre asta. Mă întreb Uh, de ce nu s-a profitat de pe urma marge existente în uh, ceea ce prește agricultura. Nu știu, mi se pare că transmitem un semnal cumva ciudat. Trecem acum la noul cadru financiar. Nu știu, nu mi se pare normal să luăm uh, resurse de la energie, de exemplu, la rețelele energetice și să le transferăm la agricultură. Nu mi se pare corect asta. Nu mi se pare că ar fi un semnal corect din partea noastră, uh, spunând doar că dacă nu folosim acești bani, îi pierdem, deci trebuie să-i cheltim oricum. Eu știu că poate că unii de aici nu sunt de acord cu asta, însă gândiți-vă cum e perceput așa ceva în exterior. Deci mie mi-ar fi greu să fie de acord cu așa ceva. Domnul Lamasur, eu nu prea înțeleg cum se face că am ajuns în această situație după reuniunea de ieri. La reuniunea coordonatorilor am vorbit despre învățămintele trase în legătură cu creditele de plată. Comisia noastră de bugete s-a întâlnit ieri, uh, raportor și domnul George Lyon. Ne-am întâlnit cu o comisie de la, um, cu o delegație de la comisie, de la bugete. Eu înțeleg că ieri nu s-a discutat suficient de mult despre aceste lucruri. Mi s-a spus că termenul limită pentru Comisia de Bugete e 1 iunie. Dacă anumite grupuri consideră că nu sunt suficient de bine informate, putem foarte bine amâna votul din punct de vedere juridic pentru ședința noastră din 30-31 mai. Ați fi mai de acord cu așa ceva? Doamna raportor, da, da, da. Nicio problemă pentru mine. Cu cât avem mai multe informații, cu atât uh, vom lucra mai uh, liniștiți. Deci dacă avem timp să-l, să folosim. Însă comisia deja ne-a trimis niște documente și acolo sunt multe informații interesante pe care ar trebui să le consultăm. Informații de care dispunem deja. Da, foarte bine. Da, e vorba de niște sume considerabile, e un transfer important. Și ca și alți colegi, și eu mă simt uh, oarecum uh, jenat să-mi dau seama că la trei ani de la lansarea programului de recuperare se întâmplă asta. Era vorba de 100 de miliarde de euro din bugetul european, doi ani consecutivi, Asta făcea parte dintr-un pachet de 30 de miliarde de euro care provenea de la Bruxelles, Luxemburg, 100 de miliarde din bugetul comunitar, o mare parte împrumuturi de la BEI. Deci aceasta era dimensiunea europeană a unui plan de relansare care era în cea mai mare parte uh, finanțați de statele membre. 200-300 de miliarde, la un moment dat s-a vorbit și 2000 de miliarde, asta în momentul în care țările începeau să se afunde în criza financiară. Și după 3 ani ne-am dat seama că sute de milioane de euro nu au fost executate. Asta ar trebui să ne dea de gândit în ceea ce privește procedurile noastre. Avem un buget limitat, foarte limitat mic. Încercăm să finanțăm cât mai mult politici inovatoare, investiții clar țintite pentru a relansa economia, pentru a avea creștere economică. Și ne dăm seama că atunci când am vrut să facem asta în domenii pentru care există nevoi considerabile în aparență, cum zicea domnul Alor. deci vedem că acolo banii nu sunt consumați. E ciudat, nu? Vă propun un acord cu raportorul și deci vă propun să amânăm votul pentru următoarea noastră ședință pe 31 mai și până atunci vom putea examina toate informațiile, inclusiv cele pe care Comisia Europeană tocmai ni le-a transmis. Punctul 12. Monsieur Fernandez ne s'est même pas déplacé puisqu'il Domnul Fernandez nu s-a deplasat, deoarece nu există transferuri privind celelalte instituții. Putem reveni deci la punctul 4 Bugetul 2013, mandatul pentru trilog. Domnul Giovanni Lavia este raportor și va lua cuvântul. Grazie, Presidente. Il momento in cui si discute della impostazione del bilancio per l'esercizio successivo. Mulțumesc. Discutăm acum despre bugetul pentru următorul exercițiu și în acest context dăm seama că e un moment important. Acum sunt stabilite prioritățile. Acum vom vedea cum vor fi utilizate aceste resurse atât de prețioase și puține în perioada actuală de criză. Deci spuneam, noi elaborăm acum un mandat într-un moment crucial și acest mandat va, condu- va conține propunerile noastre și reacțiile noastre față de propunerea inițială a Comisiei. Ca introducere aș vrea să spun că suntem uh, într-o perioadă de criză acută și propunerile Parlamentului ar trebui să oglindească situația actuală de criză. Nu avem cum să ne detașăm de această atmosferă de autoritate pe care o vedem în toată Europa. Eu unul am fost în diferitele comisii specializate din Parlamentul European și de fiecare dată i-am rugat pe colegi să-mi spună care sunt prioritățile politice pe care ei le consideră importante în funcție de strategia noastră, uh, creștere, ocupare, mai ales ocuparea tinerilor. Ei bine, am încercat să aflu care sunt cele mai bune modalități de a folosi resursele. Trebuie redus finanțarea la anumite programe, la programe care nu intră în principalele linii directoare sau să reducem finanțarea la cele programe care nu sunt puse în aplicare așa cum trebuie. Iată bazele pe care eu am pregătit acest proiect de mandat pe care uh, l-am uh, dat tuturor colegilor. E clar că trebuie să discutăm despre chestiuni de ordin general, mai ales trebuie să vedem ce s-a întâmplat cu creditele de angajamente și cu creditele de plată. Să avem niște întrebări specifice în această privință. Creditele de angajament. Știți că acestea sunt elementele care ne permit nouă să ne exprimăm prioritățile politice. De astfel, Parlamentul se folosește de acest argument pentru a arăta care sunt prioritățile. Vă spuneam, trecem printr-o criză, economia, creșterea economică a încetinit foarte mult, iar Comisia e convinsă că bugetul comunitar nu are cum să crească. Propunerea Comisiei este să fie înghețat cumva uh, Uh, bugetul ceea ce privește angajamentele. Deci să limităm angajamentele la nivelul inflației, adică la nivelul de 2%. E o opțiune politică, asta e clar. O opțiune politică importantă. Și cu ocazia dezbaterilor noastre aici la Parlamentul European va trebui să analizăm această opțiune, dar aceasta ar însemna să înghețăm cumva perspectivele europene. Eu nu sunt ferm convins că dacă vrem să depășim această criză, că dacă vrem din nou să avem creștere economică, atunci avem nevoie de mai mulți bani, nu de mai puțini. E clar că avem uh, mari nevoi în ceea ce privește plățile și ieri am avut o reuniune de follow-up pentru a vedea ce se întâmplă cu creditele de plată, care sunt nevoile. Și după acest exercițiu ne-am dat seama că există nevoi foarte mare mari pentru angajamentele deja luate și care trebuie onorate pe viitor. Avem deci această propunere a Comisiei în contextul liniilor directoare. Noi am cerut să avem un buget responsabil și realist. Acum propunerea Comisiei se îndreaptă în direcția dorită de noi, de Parlamentul European. Sperăm că mm, nevoile vor putea fi acoperite prin prevederile Comisiei. Ei am văzut eu cred că aceste provizioane nu acoperă nevoile reale. Eu cred că sunt sub acest nivel și va trebui să vedem uh, anul acesta care este tendința plăților pentru anul 2012 pentru a evita să avem acest transfer în ceea ce privește nevoile de plată uh, din 2011 pe 2012. În 2012 riscăm să avem angajamente neplătite care vor trebui uh, tratate în exercițiul următor. Să discutăm acum despre diferitele rubrici, capitole. Noi am spus care sunt uh, prioritățile noastre, am insistat asupra unor elemente specifice. Rubrica 1A. O creștere cu 4,1% la angajamente pentru plăți de 17-18%. E clar că aici avem concentrarea cea mai mare de angajamente, deoarece aici avem toate programele de dezvoltare, de sprijin pentru dezvoltare, competitivitate și așa mai departe. Aici sunt oglindite prioritățile noastre în aceste linii directoare. Nivelul Acesta este nivelul de plăți propus, însă va trebui să evaluăm nevoile, mai ales uh, cele din programele de cercetare. Salutăm de asemenea faptul că s-a recunoscut rolul IMM-urilor, care sunt un adevărat uh, motor al creșterii economice. Și sunt prevăzute astfel măsuri de acces la credit. Salutăm această um, idee. Aceasta apare în uh, apare deci aici o alocare superioară. Din păcate, programul uh, Progres a fost redus ca finanțare. După părerea mea, nivelul de finanțare e insuficient și pentru agenții. Agenții care trebuie să ducă la bun sfârșit uh, anumite sarcini care le sunt uh, acordate. Există programe cum ar fi învățarea pe tot parcursul vieții, care sunt importante și am văzut că la această uh, linie și la altele punerea în aplicare era foarte bună. Rețelele transeuropene acum. Acestea s-au bucurat de atenția specială a Comisiei. Aș vrea să revin acum și, la, și asupra programului ITER, un capitol aparte. Proiectul de buget al Comisiei prevede să fi, se financeze cele 360 de milioane de euro conform acordului din noiembrie anul trecut prin uh, refolosirea anumitor linii. Și mă gândesc aici la cheltuielile administrative din cel de-al șaptelea program cadru. Și Comisia crede că sunt niște resurse ce pot fi reduse deci pentru, de la Joint Undertakings. Însă trebuie să vedem care sunt urmările astfel de măsuri. Și în contextul mandatului pentru trialog trebuie să facem mult de tot ceea ce ne permite acordul interinstituțional. Și de altfel de aceea am ajuns la o înțelegere la sfârșitul anului trecut, acum în rubrica 1b. Suntem îngrijorați de situația plăților. Am reamintit că Comisia, la sfârșitul anului 2011, nu a putut să plătească 11 miliarde de euro. Și acestea erau niște cereri legitime. Uh, privind statele membre și asta nu trebuie să se mai repete, deoarece vom avea mari probleme în 2013. Nivelul actual de plăți e un prim pas, e adevărat. Rubrica 2 acum constatăm că s-a crescut aici marja, dat fiind că am venit la sfârșitul fondului pentru zahăr. Există multe nevoi de plăți pentru dezvoltarea rurală. Și va trebui să continuăm cu punerea în aplicare a plăților uh, indirecte și aici avem nevoi financiare clare. Comisia însă propune să nu fie afectată finanțarea pentru politica comună de pescuit. În orice caz, pentru politica maritimă integrată ar trebui făcute câteva observații. La 3A, angajamentele cresc cu 1,8% față de bugetul din anul anterior. La plăți creștere de 11,1%. Și resursele par să fie la înălțimea ambițiilor uh, Parlamentului în domeniul uh, libertate, securitate și justiție. Constat, de exemplu, că lupta împotriva criminalității, mai ales a cyber, cybercriminalității, e foarte importantă, deoarece aici pagubele sunt foarte mari pentru economia noastră. De asemenea, să vedem ce program există pentru uh, migrația legală și trebuie combătută imigrația ilegală. Aici există o problemă de subfinanțare la anumite linii bugetare și ar trebui să vedem de ce. 3B. Știți că e rubrica cea mai mică. Aici a avut loc o scădere atât la angajamente cât și la plăți. Comisia propune o creștere, schimb, la programul Tineretul în Acțiune. E un program care a înregistrat anumite probleme în ceea ce privește absorpția. Să nu uităm de asemenea că trebuie să rezolvăm problemele legate de mm, comunicarea deficientă cu cetățenii. Mai ales că nu peste mult timp vom avea alegeri. Rubrica 4, rubrica delicată pentru Parlament. Știți că în ultimii ani a trebuit să intervenim în legătură cu anumite propuneri ale comisiei. La angajamente e o creștere 0,7%. E o creștere importantă a marjei de 72,3 milioane. De ce? Deoarece asistanța microfinanciară la DCI a fost redusă. Prin acest mandat îi cerem Comisiei să ne dea mai multe informații pentru a vedea de ce s-au redus aici uh, sumele. Da, trebuie să se facă economii, însă nu trebuie redusă finanțarea în mod arbitrar, fără o strategie um, prenegociată. Rubrica 5. Creștere de 2,8% fără Croația, adică fără să se țină cont de costurile legate de aderarea Croației. Aici există obligații care decurg din statul și obligații contractuale, deci de aceea a avut loc această creștere. Bineînțeles, au făcut eforturi pentru a consolida bugetul administrativ, iar Parlamentul Trebuie să salut acest lucru, mai ales în perioada actuală de criză. Acum voi deschide un capitol separat privind agențiile. Avem 748 de milioane de euro pentru agențiile descentralizate. A avut loc o creștere de 1,3%, pentru șapte agenții care au nevoie de fonduri pentru a-și uh, continua activitatea. Și noi ne-am exprimat îngrijorarea, deoarece pentru prima oară Comisia a scăzut cererile anumitor agenții. E vorba de 44 de milioane. Resursele pentru agenții nu pot fi considerate ca fiind cheltuieli administrative pur și simplu. Las fiind că aceste sume sunt necesare pentru a atinge obiectivele Uniunii. Mulțumim pentru prezentarea scurtă, domnule raportor. Eider are cuvântul în primul rând. Nu știu. Gracias. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Aș vrea să îl felicit pe domnul Lavia, deoarece cred că acest uh, raport privind uh, proiectul de mandat pentru dialog respectă mult așteptările noastre dumneavoastră mențineți o poziție foarte asemănătoare cu cea negociată aici în comisia noastră pentru bugetul pe 2013 și deși există anumite puncte concrete la care vă facem amendamente la momentul oportun, vreau să vă spun că în general suntem de acord cu acest mandat. Se sublinează nevoia de a curăți contrele publice, însă de asemenea se vorbește despre nevoia de a investi în creștere și dezvoltare prin bugetul comunitar, deși e un buget redus. Și suntem de asemenea de acord cu dumneavoastră cu privire la plăți. Da, și noi ne temem să vină o propunere din partea Consiliului de a reduce costurile, plățile, mă scuzați. De, gândindu-ne că propunerea Comisiei uh, nu e nici ea prea generoasă. De asemenea, când se vorbește despre aderarea Croației, ar trebui să se facă trimitere în partea generală a acestui mandat și să nu se vorbească doar acolo la categoria 4 la acțiune externă, deoarece Croația va fi o țară membră începând cu iulie. Și această parte a revizuirii cadrului financiar ar trebui să fie mai explicită. În linii generale, aș vrea să vă spun că, deși a priori Poate părea că există anumite creșteri în propunerea comisiei pentru bugetul pe 2013. Dacă e să comparăm aceste presupuse creșteri cu ce s-au făcut, vedem că nu prea s-au, s-a crescut finanțarea. Și ar trebui poate să spunem asta mai clar. Platforma Europeană împotriva sărăciei și excluziunii sociale – în aceste momente, mai mult ca niciodată, ar trebui să menționăm această platformă ca fiind o prioritate politică, așa cum am făcut-o și la liniile generale bugetare. De asemenea, la programul Progres s-a redus uh, bugetul. Nu credem că e cazul, mai ales acum că avem uh, atât de mult șomaj și același lucru și referitor și la rubrica 3A, unde e vorba de programul DAFNE și programul de combatere a violenței împotriva copiilor și femeilor aici. Finanțarea se va reduce cu 7,5%, asta propune eu. Cred că aici ar trebui să avem un aliniat. Categoria 3B acum. Aici ar trebui să fim mai critici în legătură cu reducerile bugetare prezentate de comisie, mai ales dacă ne gândim că în 2013 vom avea anul uh, cetățenilor. Și în ultimul rând, instrumentele externe. Aici ar trebui să respingem mult mai clar reducerile propuse. Să nu uităm că a avut loc primăvara arabă, da, e drept că s-au dat resurse pentru asta, însă nu înseamnă că instrumentul de preaderare, instrumentul de stabilitate și instrumentul european pentru democrație și drepturile omului ar trebui. Uh, asta nu înseamnă că aceste instrumente nu ar trebui să aibă finanțare adecvată. Deci, domnule Lavia, suntem de acord mare cu propunerea dumneavoastră și bineînțeles că vom prezenta și amendamente. Mulțumesc, Eider Alvaro. Domnul Alvaro. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich glaube... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să fiu succint. Raportorul a făcut eforturi, ceea ce se oglindește în raport, înspre a ține cont de vederile și părerile tuturor grupurilor politice. Am avut o cooperare foarte rodnică, pe care o salutăm. Salutăm și prioritățile uh, stabilite în domeniile de interes pentru noi și domenii importante în vremuri de criză, cum ar fi cercetarea și dezvoltarea, de pildă, unde investițiile sunt sporite, ne bucură acest lucru, se pune accentul pe obiectivele 2020, Iar domnul raportor nu s-a ferit eh, nici să se ocupe de uh, RAL, de uh, creditele necheltuite. Trebuie să se suplimenteze bugetul rectificativ. Avem nevoie de un buget inteligent care să reflecte realitatea, nu un buget care să fie creat artificial de statele membre pentru a menține cifrele reduse. Prin intermediul amendamentelor încercăm să eficientizăm acest document, să-l facem, să facem mai eficient. Nu știm încă dacă unele majorări sunt uh, justificate pe de-a întregul, deci s-ar putea să mai modificăm pe aici, pe acolo cifrele. Dar uh, raportorul a oglindit uh, um, în mod uh, um, pozitiv părerile grupului. Ar fi un aspect care merită discutat. Aici mă întorc către Utah Hawk. Am văzut ce s-a întâmplat astăzi cu votul la descărcarea de gestiune pentru agenții. Și nu știu știu cum să vă spun. Um, sunt uh, ele necesare în situația actuală. Am putea să vedem dacă într-adevăr avem nevoie de o agenție care se ocupă de învățământ și formare și în același timp o fundație care să facă același lucru. Uh, poate ar trebui să ne aplecăm puțin asupra acestei idei. Dar, în linii mari, vreau să mulțumesc raportorului, fiindcă este un uh, document foarte bine pus la punct. Mulțumesc foarte mult! În ceea ce privește agențiile, ce s-ar întâmpla la noi în țară, de pildă? Am creat o agenție suplimentară pentru a le gestiona pe cele existente. Domnul Alvaro va solicita dumneavoastră, doamna Hawk. Doriți să las cuvântul? Uh, nu, nicio problemă. Era doar o întrebare. Vreau doar o întrebare care nu are nicio legătură. Mi se pare foarte cald în sală. Sau poate am îmbătrânit eu și am probleme cu temperatura. Um, Monica nu e aici, deci haideți să nu discutăm. Dar Iuta, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Dar în primul rând, dați-mi voie să vă spun că documentul acesta este unul foarte bun. Uh, emană spiritul european lăudabil. Cred că a preluat activitatea începută în 2010 foarte bine și a pus accentul din nou asupra obiectivelor 2020. Ne amintește, într-un fel, că obiectivele 2020 trebuie să fie respectate, așa cum spune și titlul, în 2020 și nu după aceea și în 2013 trebuie să continuăm să încercăm să atingem aceste obiective și să nu le uh, lăsăm pe perioada următoare. Nu avem de ce să ne plângem, bineînțeles. Mă bucur că s-a făcut referire la agenții și mă bucur că s-a făcut referire și la dificultățile întâmpinate. E adevărat că dacă ciupim, dacă tot ciupim din bugetul agențiilor, până la urmă, ce rost mai au ele? Într-adevăr, trebuie să facem economii eficiente. Alexander, ai dreptate, dar nu cu mine trebuie să discuți despre asta, ci cu Consiliul mai degrabă. Dar Consiliul, nici măcar Consiliul, nu este în măsură să discute cu grupurile de lucru interinstituționale despre compromisurile asupra cărora, ă, teoretic cel puțin, am ajuns la un acord. Deja în această dimineață ni s-a spus că Consiliul nu mai este o instituție europeană ca, ca atare și e greu să înțelegi cu cine putem sta de vorbă. Am mai avut și alții aceste idei. Iar Parlamentul, împotriva voinței mele, a votat astăzi ca Institutul pentru Egalitatea între Sexe să fie fuzionat cu cel din Viena. Și noi nu putem face nimic. Suntem legați la mâini și la picioare. În ceea ce privește abordarea Comisiei cu privire la reducerea treptată a unor uh, părți din buget, din perspectiva Comisiei ENVI, vreau să vă spun că am analizat uh, cifrele pentru 2013. Uh, nu o, sunt, nu o să fiu raportor pentru următoarea perioadă de programare, dar ca raportor pentru buget trebuie să mă uit la aceste cifre. Am observat că abordarea Comisiei pentru anul 2013 este de a reduce și mai mult un nivel cu care am fost noi de acord printr-un act normativ cu Consiliul. Eu nu știu dacă putem face ceva legal pentru a obliga Comisia să facă lucrurile cum trebuie, Chiar dacă avem uh, toate sumele la nivelul creditelor și angajamentele, angajamentelor, tot nu ajungem la nivelul uh, pe care uh, l-am hotărât cu, cu Consiliul în 2006. Giovanni a vorbit despre instrumentul DCI. amintit cu toții, acum câteva săptămâni, președintele Barroso și secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a hotărât uh, energie pentru toată lumea. S-au promis 50 de milioane de euro din bugetul nostru. Și unde vin banii pentru acest instrument pentru cooperare în dezvoltare, DCI, de cei astfel încât trebuie să analizăm bugetul și să explicăm comisiei unde a greșit sumele. Giovanni, în prezentarea ta ai, ne-ai spus ce s-a întâmplat ieri cu Comisia cu privire la plăți și ne-ai spus că ai aflat faptul că Comisia ponderase plățile în mod politic. Ce înseamnă asta? Mă rog, am eu o idee vagă, dar aș vrea să aud din gura calului. Ce înseamnă asta? Mulțumesc. Francisca Brata are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem de acord în linii mari cu raportul, mulțumim raportorului. Vom înainta câteva amendamente în ceea ce privește ecologizarea bugetului, nu cred că vă surprinde acest lucru. În aceste vremuri de criză trebuie să ne asigurăm că găsim o soluție mai o soluție mai bună, care să ne permită o situație mai bună după criză și economia noastră să fie mai eficientă, mai ales în ceea ce privește folosirea resurselor și energiei. Deci vom înainta amendamente în acest sens, dar nu cred că surprinde pe nimeni în acest lucru și mai ales în vremuri de criză, cum am spus, este foarte important acest lucru. Și, așa cum a spus și dumneavoastră, este important să uh, Uh, apărăm nivelul de propus de comisie, dar, uh, așa cum a spus și dumneavoastră, trebuie să fim puternici. Și dacă spunem că suntem pro-europeni, uh, nu putem să ciupim pe aici, pe acolo din buget. Este important să păstrăm, să rămânem pe poziție. Și este important să devenim și priorități negative. această abordare îmi se pare una îndrăzneață și o sprijinim. Pe de altă parte, însă ne dăm seama că în ceea ce privește finanțarea ETA, uh, ni s-au adeverit temerile, nu ne bucură neapărat acest lucru, dar iată, am avut dreptate, fiindcă s-au luat bani uh, de, de prin alte locuri din la programul cadru 7, deci nu cred că este o idee bună în perioada de criză să facem așa ceva. La linia bugetară 4 mă alătur uh, celor spuse de ceilalți la reducerile pentru reducerile de la DCI. Nu înțeleg de ce, s-a, de ce au avut loc aceste reduceri care sunt deplorabile. E clar că multe Uh, multe dintre acțiunile finanțate de Comisie și de Serviciul de Acțiune Externă din ultimele luni trebuia să uh, însemne că banii au fost luați de altundeva. Acum vedem de unde și nu suntem bucuroși deloc, mai ales că în următorii șapte ani s-a hotărât ca punctul de plecare să fie bugetul pe 2013. Și e trist atunci că vedem că s-au înregistrat reduceri pentru 2013, ceea ce înseamnă că următorul cadru financiar multianual va avea de suferit. Apoi, încă un aspect cum învățarea continuă și tineretul în mișcare. Aceste programe sunt foarte folositoare, mai ales uh, dat fiindcă cetățenii părăsesc Europa din ce în ce mai mult, cel puțin aceste programe au un impact direct asupra vieților oamenilor și ar trebui să fie continuate și majorate la nivelul lor bugetare, dacă se poate. Dar asta s-a spus și în prezentare și uh, suntem de acord cu dumneavoastră. Vom înainta, cum am spus, unele amendamente dar în linii mari suntem de acord cu acest document. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Francesca. Domnul Stavrakakis. Mulțumesc, domnule președinte. O să mulțumesc domnului Lavia. Iar eu, în calitate de raportor, uh, raportor de la Regi, vreau să Vă spun câteva cuvinte. Discuțiile de anul trecut au avut, contextul, uh, au avut loc în contextul crizei economice și uh, în contextul în care bugetele naționale erau foarte afectate. Acum se pregătesc bugetele în contextul măsurilor de austeritate care afectează multe sectoare economice, dar este foarte important să compensăm măsurile de consolidare fiscală cu investițiile necesare pentru a atinge obiectivele pe care ni le-am stabilit deja și pentru a elimina efectele negative ale crizei. Iar în acest context, politica de coeziune și-a dovedit valoarea în enumărate rânduri ca instrument de investiție pentru a aduce creștere economică și crearea de locuri de muncă, mai ales la nivel regional. Astfel, regiunile ă, Astfel se asigură dezvoltarea economică a regiunilor și redresarea economică a Uniunii Europene aplicarea multor programe de la capitolul 1B au uh, dus la um, uh, plăți uh, neefectuate la sfârșitul anului 2011, o sumă foarte mare care vor trebui să fie plătite în 2012, iar situația se va înrăutăți la, în 2013 dacă fondurile vor fi reduse la acest, uh, la această linie bugetară. So, propun să solicităm Consiliului și Comisiei să analizeze imediat și să evalueze alături de Parlament cerințele uh, de a nu pune în uh, pericol aplicarea pentru 2013. S-ar putea altfel ca programele în desfășurare să fie într-o situație de risc. Propun să, să cerem Comisiei și Consiliului să se evalueze nevoile de plăți reale pentru anul 2013 la linia bugetară 1B, care se bazează pe prognoza statelor membre și care au fost folosite ca punct de plecare pentru proiectul de buget întocmit de comisie. În încheiere, aș dori să vă spun că pe baza proiectului de buget pentru 2013, prezentat de comisarul Lewandowski la comisia noastră și eh, s-a propus majorarea de plăți la 1B, um, acesta ar fi un punct de plecare foarte bun pentru negocierile asupra bugetului pe 2013, dar mă tem că nu este suficient totuși. Mulțumesc foarte mult, domnul Gariga, care se numește acum Nienski. Domnule președinte, vorbesc în numele grupului PPE pentru a-i mulțumi colegului Giovanni Lavia pentru prezentarea acestui uh, proiect pentru mandatul pentru trialog. Suntem de acord cu ce a spus raportorul, însă prelând o serie din uh, preocupările care au apărut în dezbatere, aș vrea să vă spun că în orice caz e un buget care va trebui să se confrunte cu două probleme fundamentale, asta din perspectiva Comisiei. În primul rând, nevoia de a avea o austeritate bugetară, trebuie să oglindim tensiunile financiare din statele membre, asta ar trebui să se traducă printr-o economie bugetară la nivel comunitar, însă în același timp trebuie să consolidăm creditele de plată pentru a evita problemele actuale pe care le au multe programe care au fost practic, stopate. Voi, voi folosi niște informații pe care ni le dă tot timpul domnul Goodmanis, care tot timpul se ocupă de absorpția creditelor de plată. La domnule Goodmanis, mă iertați că vă folosesc cifrele dumneavoastră, însă sunt foarte grăitoare. 15 state membre la Fondul Social European au, deci, programele, cifrele blocate complet în 2012. Deci înseamnă că e greu să combați criza. Cum poți consolida instrumentele comunitare când comisia nici măcar nu își poate respecta calendarul de plăți, deoarece um, vom avea așa o lipsă de deci, 15 la Fondul Social European și 9 la fondul uh, la FEDER și aici 9% din plăți sunt uh, oprite. Deci domnul Lavia va trebui să combine în același timp o creștere modestă la creditele de angajament și o creștere mult mai mare la creditele de plăți. Și aceasta e poziția care se menține. E posibil să trebuiască să ridicăm mai mult uh, creditele de, de angajament decât uh, ceea ce propune Comisia, deoarece avem și noi niște priorități politice, însă să nu ne uh, păcălim dacă vom crește neapărat uh, creditele de angajament, vom soluționa problemele pe 2013, doar în 2013 avem nevoie de plăți pentru a contribui într-adevăr la crearea de locuri de muncă. Deci eu cred că atât mandatul acesta cât și mm, timpul procedurii bugetare care începe în noiembrie, principala noastră uh, problemă sunt creditele de plată. Deci să nu cerem niște angajamente prea, alte, prea înalte, să sprijinim propunerea domnului Lavia la, creșteri, la creditele de plată, deoarece creșterea economică și austeritatea în 2013 se vor oglindi în mod exclusiv în creditele de plată. Știm că pozițiile sunt diferite de la Consiliul la Comisie, iar noi, ca Parlament, ar trebui să venim cu o propunere uh, complet independentă și politică în legătură cu nivelul de plăți pentru anul 2013 și cred că toate grupurile politice uh, vom reuși să fim de acord cu propunerea pe care ne va face domnul Lavia. Godmanis. Mulțumesc, Salvador, domnul Godmanis. Care încă o dată? da a pregătit niște tabelașe. Da, sigur. Nu vreau să repet ce s-a spus, dar uh, vreau să vă uh, ofer niște informații noi. Am uh, văzut astăzi propunerile de transfer, 350 de milioane din planul economic de redresare. Întrebarea care se pune pe bună dreptate este ce s-a întâmplat cu acești bani? vor fi aplicați, executați sau nu. Mi-amintesc că uh, când a fost uh, um, stabilit acest plan bugetar, uh, nu eram în Parlament, eram la guvernare și m-am bucurat că nu ne-au ne-a picat ca o plașcă vreo 72 de milioane de euro. Nimeni nu-și închipuia că acești bani se vor întoarce la nivel național. Uh, dacă avem câte 5 mil, uh, milioane, 5 miliarde plus un miliard de la programul de asistență alimentară, dar uh, comisia nu poate, nu putem să dăm vina pe comisia aici, fiindcă am luat o hotărâre Parlamentul cu Consiliul împreună. Nu este, răspunderea nu cade doar pe umerii comisiei, ci că ci toate cele trei instituții au luat această hotărâre bugetară. Acest buget a fost redactat rapid ca o reacție la criză, dar proiectele de rețele energetice, de pildă, sunt proiecte foarte lungi, de infrastructură complicată, trebuie planificate din timp cu alocare de terenuri și așa mai departe. Iar eu înțeleg lucrurile așa. Am putea, poate, să solicităm un raport mai clar despre ce se întâmplă cu adevărat fiindcă dacă am vedea că, într-adevăr, nu se poate executa, uh, nu se pot aplica, acești, nu se pot folosi aceste fonduri sau vor fi folosite doar în 50 de ani, fiindcă, uh, dată din motive de planificare și așa mai departe, atunci trebuie să ne dăm seama ce putem face. Sau suntem foarte curajoși și spunem, ne pare rău, uh, intențiile au fost nobile, dar Trebuie să privim lucrurile în față și să ne dăm seama că lucrul, acest proiect nu poate fi aplicat și atunci să facem o rezervă, nu știu cât de mică sau mare, pentru a acoperi uh, nevoile care nu pot beneficia de fonduri acum, așa cum vedeți din tabel. Nu e vorba de, uh, de audituri, ci de, uh, ci de lichidități până la urmă. Comisarul a spus deja acest lucru, că 6 din 5 miliarde neplinite la, ne, neplătite la finele 2011 erau încă pe spatele comisiei, fiindcă aveau nevoie de bani și au, s-au, s-au făcut unele cheltuieli pe de o parte, pe de altă parte altele nu au putut fi făcute. Cei care se pricep, care au unele cunoștințe bugetare, știu despre ce vorbesc. Dar rezerva e realistă sau nu? Fiindcă ne confruntăm cu probleme grave plățile ne vor afecta pe noi și pe comise um, în două feluri, coeziune sau dezvoltare rurală și, rurală și poate chiar cercetare și dezvoltare. Nu e foarte clar aici, fiindcă aici uh, uh, oamenii de știință aprobă proiectele, nu, dir, nu directorii la nivel european. Deci nimeni nu știe ce vor hotărâ oamenii de știință, dacă aceste proiecte sunt fezabile sau nu. Dacă nu avem o rezervă, atunci uh, trebuie să apărăm procentul de 6,8%, dar ieri discutam cu cineva și informațiile de la Consiliu sunt altele. Nu știu cum. Încearcă să prelungească situația din bugetul 2012 la nivel politic, care este mai redus decât 2011, dacă ne gândim la transferuri, din câte înțeleg eu. Da, e clar la nivel politic, fiindcă dacă, dacă există consolidare, trebuie să existe și oarecare creștere, dar trebuie să aflăm într-un fel sau altul dacă vorba de 6,8 sau mai, sau mai mult. Fiindcă dacă e așa, înseamnă că cei care sunt gata, cei care sunt uh, gata să uh, facă solicitări de plăți nu, uh, nu vor primi banii și după aceea Uh, vor fi trecute, vor fi amânate aceste plăți, fiindcă eu nu cred că vor putea țările să strângă mai mulți bani în afara cadrului uh, financiar multianual pe șapte ani. Știți foarte bine cum se întâmplă. Uh, dacă o, o stat se opune, atunci gata, a, a picat totul. Noi votăm aici cu majoritate calificată, dar la Consiliu nu stau așa lucrurile. Eu eu vă spun, nu avem de unde să găsim bani suplimentari uh, în acest context. Eu aș vrea să primim niște informații despre ce s-ar putea întâmpla cu aceste rezerve posibile și apoi vorbim despre RAL, despre angajamentele în curs rămas de lichidate. Mi-amintesc că uh, când, s-a, când Comisia a stabilit un uh, un termen limită pentru toate fondurile din uh, perspective financiare 2000-2006. 1 ianuarie 2009. Dacă până atunci nu faceți nimic, pierdeți banii, nu vor mai fi plătiți. Și am, uh, i-am rugat, am rugat pe doamna Hübner să-mi explice de ce nu s-a ținut cont de acest termen limită. Și în unele țări uh, a fost amânat pe 2010, apoi 2011 și dacă ne uităm la, plăți, la plățile din perspectivele financiare anterioare, aveam mulți bani atunci. Uh, deci dacă nu ai respectat termenele limită, nu, nu vei fi plătit și nimeni nu poate să spună, a, nu, nu, nu, stați puțin. Fiindcă trebuie să fim realiști. Ce se întâmplă? Unele țări vin cu facturile la comisie și uh, sunt plătiți. Trebuie să facem o diferențiere foarte clară. Fie nu plătim niște bani la liniile bugetare, coeziune, dezvoltare rurală și poate chiar cercetare și dezvoltare, fiindcă țările nu și-au respectat uh, termenele și obligațiile, asta una, fie găsim, fie descoperim informațiile reale. E, există vreo rezervă care se folosește pentru a uh, efectua plăți legitime. Uh, nu am făcut proiectul, acum plătiți-mă. Uh, Eh, și sau eh, mai amânăm 2-3 eh, ani. Există amânări de un miliard pentru unele, unele țări pentru cadrul financiar 2000-2006 uh, și nu, aici deci nu mă refer la coeziune, la N plus 3 și așa mai departe. Deci problema e mai mare, fiindcă aici, domnul Lavia, este vorba de legătura între decizii și locuri de muncă și legătura dintre acestea și grupul de lucru privind cadrul financiar multianual. Uh, fiindcă s-ar putea ca banii pe care nu nu putem să îi plătim uh, la un moment dat, să vedem dacă, ce facem cu acești bani. Uh, banii pe care nu putem să-i plătim în 2013, îi lăsăm pe 2014 sau 2020, deci toate aceste lucruri se leagă și până la urmă reducerea plăților, creditelor de plăți uh, din motive politice este de înțeles, dar până la urmă, la sfârșitul perioadei de șapte ani, Cine are răspunderea după ce se încheie cadrul financiar multianual de șapte ani? Așa se stipulează în tratat. Nu putem schimba lucrurile. Iată de ce propunerile domnului Lavia sunt pertinente, dar întrebarea este nu trebuie neapărat să ne luptăm cu cineva aici. Trebuie să fim foarte atenți, fiindcă noi suntem uh, responsabil pentru măsurile luate pe timp de criză și nimeni nu ne poate învinui. Am reacționat la fel ca guvernele, am încercat să salvăm băncile. Nu putem să explicăm până acum de ce am făcut, dar am făcut ce trebuia și toată lumea știe foarte bine ce s-ar fi întâmplat dacă n-am fi făcut ce am făcut. Ieri m-am uitat la lista persoanelor uh, cu care am uh, discutat în decembrie 2008, numai Merkel și Tusk și Tusk au rămas. Toți frații s-au dus. Bun, dar astăzi trebuie să ne gândim neapărat la toate astea. Fiindcă sunt aspecte obiective. Și uh, rezervele RAL, asta e important, să vedem uh, cum facem, uh, ce propune face pentru 2013 și următorul cadru financiar. Uh, nu putem să vorbim despre 2013 și să ne prefacem că nu ne interesează ce se întâmplă cu noul cadru financiar multianual. Mulțumesc, stimate colegi, pentru această analiză extraordinară și pentru tabelele pe care ni le-ați prezentat. Domnule raportor, ce concluzie aveți după acest schimb de păreri foarte bogat? Fata dal uh, coleg Alvaro. Revin la ceea ce spunea domnul Alvaro. Atunci când am vorbit adineauri, m-am gândit că poate există dubii, că nu știam cum vor reacționa colegii. Și ceilalți au simțit presiunea în această sală. Nu doar eu am fost puțin stresat. Pentru a reveni la observațiile colegilor mei. Ascultând opinia grupurilor politice, concluzionez că există un acord în legătură cu baza acestui mandat pentru trialog. Pentru trilog vor apărea divergențe în funcție de prioritățile grupurilor politice care persistă. Mă refer aici la colegii din grupul verzilor. Îmi imaginez ceea ce va propune colega din de la Verzi uh, în legătură cu ITER. Este vorba de aceeași propunere de anul trecut. Dați-mi voie însă să revin la câteva dintre observațiile care se referă la linii bugetare specifice, 4 și următoarele. În propunerea comisiei există, s-au făcut uh, reduceri reduceri legate strâns de o capacitate de punere în aplicare care nu este aceeași ca și în anii trecuți. Există o subexecutare. Eu consider că Comisia consideră că aceste linii bugetare nu au capacitatea de a utiliza resurselor. Stimați colegi, de ce consider că este important să continuăm cu aceste plăți, pentru că Comisia face prevederi de plăți ținând cont de un dezangajament în politica de coeziune. Prevede deja că o parte dintre resurse nu vor fi utilizate de către statele membre. La Colegiul Comisarilor s-a făcut o propunere care mm, a fost mai ridicată decât creditele de plată. Și după aceea s-a făcut o revedere a cifrelor în jos. Mie mi se pare că aici este vorba de o scădere politică, de o ponderare politică a sumelor. Acum revin la plăți, pentru că acestea au fost uh, menționate de către toți colegii. Este un subiect uh, esențial al dezbaterii noastre, după cum a spus și colegul Gariga. Aici trebuie să fim foarte atenți. Domnul coleg Godmanis ne-a adus niște tabele care evidențiază un subiect pentru care cu care vom avea probleme în întregul an. Este vorba de uh, urmărirea nivelului cheltuielilor. Același lucru pentru uh, plățile de la sfârșitul anului, în funcție de prevederile statelor membre în 30 septembrie. Bineînțeles că acest lucru va fi corectat în funcție de experiența comisiei, însă vom primi indicații concrete și vom ști anul trecut, dacă, anul viitor, dacă vom uh, fi într-o situație mai bună sau mai proastă, pentru că nivelul plăților va fi legat direct de ceea ce facem în anul 2012. Dacă aceste plăți nu vor fi la nivelul considerat suficient, uh, vom asista la un adevărat tsunami, o avalanșă Noi suntem, nu suntem la malul mării, dar consider că acest tsunami ne va afecta oricum. Ați vorbit de o gestionare bugetară inteligentă. Este un punct pe care trebuie să îl discutăm cu multă înțelepciune. Bineînțeles că fiecare ține la propriile sale idei, însă în contextul competențelor noastre, a comisiei noastre, ar trebui să ne întrebăm în ce domenii putem limita puțin cheltuielile. Poate există programe unde nu există o bună executare, o bună absorpție a resurselor. Trebuie să ne punem aceeași întrebare în, din punct de vedere al creșterii uh, și al creării de locuri de muncă. Trebuie să facem acest exercițiu de gândire în comisia noastră. Mulțumesc, domnule raportor, mulțumesc, stimați colegi. Așadar, vă reamintesc că în ceea ce privește acest raport, termenul pentru amendamente este 31 mai la 12. Vom vota la Comisia Bugete 20 iunie. și în plenară în iulie. Mulțumim, domnule raportor. Putem trece rapid la punctul 5. Stadiul negocierilor în legătură cu cadrul financiar multianual. Raportorii nu sunt în sală. Ba da, sunt aici. Da, Ivalo este aici. Pentru informarea dumneavoastră și pentru public, vă relatez ultimele conversații pe care le-am avut ieri cu președinția daneză, pe de o parte, și cu Parlamentul și delegația Comisiei Buget, pe de altă parte. Și astăzi, în cadrul grupului de contact uh, de lângă președintele Schulz. Am avut ocazia în repetate rânduri și, în, și în, ieri să în cunoștință în președinția daneză în legătură cu preocupările noastre, um, în legătură cu bugetul domnul, domnului Vamen și la și uh, din partea domnului Schulz, domnul, doamna Dorning Schmidt, uh, prim-ministra a Danemarcei. Ne-am exprimat preocuparea în legătură cu conținutul uh, documentelor de negociere, uh, care va fi examinat de mini-Consiliul de Afaceri Generale din iunie. Și în legătură cu ordinea de zi și obiectivul politic pe care îl va fixa Consiliul European din iunie în legătură cu acest dosar. Preocuparea noastră fiind, așadar, că Consiliul nu trebuie să ia o poziție prematură legată de cifre sau de cifra globală sau de categorii și ca Consiliul să nu adopte poziții prea detaliate în legătură cu probleme care țin de codecizie. Vrem să se apere competențele Parlamentului și capacitatea de negociere a Parlamentului. Atunci când se va vorbi despre acest dosar la Consiliul European, și în special la Consiliul pentru Afaceri Generale, care este interlocutorul nostru obișnuit. Cred că mesajul a fost primit pentru a fi sigur că președinția daneză va ține cont de acest mesaj și că Consiliul European va ține cont și el. Vom, ne vom orienta spre adoptarea unei rezoluții în plenară înainte de Consiliul European respectiv pentru a, vă rea, pentru a reaminti într-un text scurt de maxim două pagini care sunt prioritățile esențiale, preocupările fundamentale ale noastre, uh, liniile limită ale, ale Parlamentului European în negocieri. Nu știm încă care va fi data la care această rezoluție va fi supusă votului în plenară. Oare în a doua sesiune din mai la Strasburg sau în iunie? Interesul de a avea această rezoluție în mai ține de faptul că ne-ar permite să o dăm publicității înainte de finalizarea documentelor de negociere de către Consiliul Afaceri Generale. Deci, această rezoluție va trebui să țină, va trebui să fie luată în considerare, considerare în documentele de negociere. Cealaltă opțiune ar fi publicarea rezoluției în luna iulie, iunie între reuniunea CAGRE și Consiliul European decizia finală legată de dată va fi luată de conferința președinților de grup. Am convenit că într-o perioadă în care, din păcate, actualitatea economică și financiară este extrem de încărcată și variază de la o zi la alta. Ați văzut situația din Grecia, Spania și alte state a avut loc o schimbare politică în Franța. Un Consiliu European extraordinar este programat în data de 23 mai, deci miercurea sesiunii noastre de la Strasburg, ceea ce înseamnă că dezbaterea pe care domnul Schulz vroia să o propună în legătură cu această rezoluție în prezența Comisiei Europene și a președinției daneze este compromis pentru că Comisia și Consiliul vor fi la Bruxelles pentru pregătirea Consiliului European Extraordinar. Deci nu avem o poziție clară în legătură cu data exactă. La nivelul delegației Comisiei, Comisiei de Buget, vom uh, depune un proiect de rezoluție care va fi trimisă conferinței președinților. Și vom de- Comisia Președinților va decide când va avea loc votul, dacă în luna mai sau iunie. Ia, iată rezumatul. Ivalo, dacă dorești să adaugi ceva? Mulțumesc. Ați explicat foarte bine ceea ce se întâmplă la negocieri. Vreau să mai adaug încă un lucru. Colegii trebuie, îi anunț pe colegi că la întâlnirea de ieri între președintele Schulz, și domnul ministru Vamen, președinția daneză a deschis, a pentru câtva calea spre prezența unor cifre. În concluziile Consiliului din iunie, Parlamentul se opune unei asemenea lucru și pentru că ne aflăm în mijlocul de negocierilor și nu am dorit să apară cifre în concluziile respective. Acum Consiliul spune că cel mai probabil nu vor fi menționate cifre. Însă, noi, însă trebuie să știm că opțiunea nu e 100% exclusă de către președinția daneză. Uh, acestea sunt uh, informațiile suplimentare pe care vreau să vi le dau. Mulțumesc, Ivalo. Putem încheia, închide acest punct și să trecem la punctul 6. Francesca, te pot deranja? ca să ne prezentați eh, proiectul de buget rectificativ numărul 3. Mulțumesc, domnule președinte. Ne referim aici la surplusul care s-a redus comparativ cu anul trecut, ceea ce este un lucru bun. Anul trecut vorbeam de 4 miliarde 500 de milioane, 540 de milioane, iar acum a, suntem la 1 miliard 459 de milioane. Este vorba aici de dobânzi pentru întârzieri de plăți, în special și pentru și mici cheltuieli de 128 de milioane adaptări salariale. 97 de milioane de euro se datorează adaptării ratelor de schimb valutare. Am avut așadar mai multe venituri și mai puține cheltuieli comparativ cu anul precedent. Însă, influența asupra bugetului este una neutră, pentru că um, se reduce astfel cota parte a statelor membre. Am discutat acest mecanism, în fiecare zi ne confruntăm cu insuficiența plăților. Documentul de azi este unul mult mai tehnic decât politic. Acest proiect de buget rectificativ, așadar, este mai mult politic decât tehnic. Însă ar trebui să ne întrebăm dacă nu cumva putem utiliza diferit acest excedent bugetar. Să găsim un avantaj și pentru bugetul european, nu doar o, un avantaj pentru bugetele statelor membre. Consiliul va adopta poziția sa și eu voi face o propunere de raport pe care o vom putea um, examina la comisia noastră, pentru că este vorba doar, într-adevăr, de un buget rectificativ. Bine, trecem la punctul 7, instrumentele financiare inovatoare în contextul viitorului cadru financiar multianual. No, mi intențion... Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi uh, nu vreau neapărat să prezint uh, raportul, deoarece încă e în faza de redactare, încă primesc contribuții. Aș vrea să aud uh, însă părerea colegilor aici de la de, Comisia de Bugete, să vedem încotro dorim să ne îndreptăm. Știu că e joi după amiază, am avut și o mini plenară, știu că e mai greu să facem asta, însă în orice caz aș vrea să prezentăm deja anumite date, primul rând calendarul. Eu intenționez să prezint proiectul de raport la sfârșitul lunii mai, ca să avem suficient timp să fie tradus în toate limbile, iar pe 21 iunie să se încheie termenul de înaintare a amendamentelor, de depunere a amendamentelor și să votăm în iulie în această comisie. ITRE, regi și COCOBU au avize la acest raport. În general, avizele lor uh, se îndreaptă în aceeași direcție, deși, bineînțeles, fiecare comisie se concentrează pe propriile competențe. Care este obiectivul acestui raport? Să fie un raport concret, însă în același timp general. Ce înseamnă asta? Nu cred că ar fi misiunea acestui raport și nici misiunea noastră să intrăm în detalii privind toate instrumentele financiare, însă să stabilim care sunt criteriile și care e baza generală de definire a acestor instrumente financiare. În principiu, raportul poate avea patru aliniate. Primul, un aliniat în care definim instrumentele financiare, și în urma reunirilor pe care le-am avut știu că e un subiect foarte complicat, tehnic, deci e important să avem o primă definiție și să lămurim clar, să știm la ce ne referim când vorbim despre aceste instrumente financiare, după aceea să facem o evaluare a ce s-a făcut până acum, a modului în care au funcționat aceste instrumente financiare. Înainte de săptămâna turcoază am avut un atelier la care au venit uh, experți și E important să, să vedem care au fost punctele forte și uh, uh, neajunsurile, să vedem cum putem corecta ceea ce trebuie corectat. E clar, trebuie să evaluăm de asemenea propunerea Comisiei mm, privind uh, aceste instrumente financiare pentru cadrul financiar 2014-2020 și, bineînțeles, va trebui să vedem care va fi punctul de vedere al Comisiei uh, de bugete. Deja în raportul Schur am făcut un mic pas înainte, i-am cerut atunci Comisiei Europene să prezinte o inițiativă privind instrumentele financiare, o propunere mai amplă care să depășească ce am avut până acum și poate că ăsta va fi un punct cheie al dezbaterii și poate va fi și un element controversat, deci să vedem uh, Până unde putem merge cu aceste instrumente financiare? Ce magnitudine trebuie să aibă acestea și ce parte trebuie să fie garantată sau pusă uh, la dispoziție prin bugetul european? Uh, în reuniunile pe care le-am avut până acum uh, s-au repetat uh, de foarte multe ori uh, anumite teme și cu siguranță vor apărea și în uh, următoarele dezbateri. Un lucru e clar, s-a spus de foarte multe ori că aceste instrumente, pentru a funcționa bine, ar trebui să fie înființate și puse practic, ar, ar trebui să fie foarte bine evaluate, să vedem care este impactul lor pe piață. Ar trebui să vedem care sunt rezultatele utilizării acestora. S-a spus foarte mult că aceste instrumente trebuie să fie coerente, compatibile între ele și mai ales flexibile. Deoarece în aceste momente sau atunci când le vom pune în practică, neajunsurile evoluează și ele. La un moment dat sunt într-un anumit domeniu, după aia apar, apar în altă parte criticile aduse acestor instrumente financiare. S-au referit la faptul că sunt oarecum uh, dispersate, că intervin în foarte multe domenii. Și un lucru pe care ar trebui să-l analizăm în profuzime ține de criteriile și obiectivele stabilite ex ante. E vorba de criterii uh, politice aici pentru a vedea ce proiecte pot fi finanțate cu aceste instrumente de finanțare. Să vedem de asemenea ce sisteme de uh, informare și control dorim să avem noi, Parlamentul European. Și profit de faptul că aici în sală sunt reprezentanți uh, specialiști din partea Comisiei Europene, deci aș vrea să-i rog să-mi lămurească anumite mm, îndoieli am avizul numărul 7 din 2007 de la Curtea de Conturi. În acest aviz este criticată utilizarea și este criticată și folosirea acestor instrumente financiare. Aș ruga reprezentanții Comisiei să ne dea lămuriri. În acest aviz, într-un aliniat, sunt identificate următoarele neajunsuri. În primul rând, insuficiența normelor în ceea ce privește uh, efectul de levier, de pârghie pentru obținerea fondului. Se spune de asemenea că nu există o dotare suficientă pentru instrumentele financiare și de asemenea există um, uh, uneori uh, un tratament preferențial pentru sectorul privat. În ceea ce privește domeniile, se vorbește de asemenea despre domeniile în care pot fi folosite aceste instrumente financiare și de asemenea se vorbește despre limitarea sprijinului pentru instrumente financiare relativ convenționale. Se cere să se excludă acele instrumente financiare mai opace cum ar fi derivatele structurate. Deci dacă puteți vorbi despre acestea din urmă ar fi foarte bine. Deci de ce au atras atenția curții de conturi, deoarece eu n-am auzit să se vorbească până acum prea mult de aceste instrumente derivate. De ce există aceste temeri legate de instrumentele derivate? De ce curta de Conturi are îngrijorări în această privință? Deci ar vrea niște lămuriri. Atât am avut de spus și sper să putem discuta despre asta și uh, ulterior. E un subiect foarte interesant și important pentru noi, Comisia de Bugete, dar și pentru Uniunea Europeană dat fiind că prin intermediul acestor instrumente financiare, dacă vom face lucrurile așa cum trebuie, vom putea finanța toate aceste infrastructuri și toate nevoile care sunt uh, introduse în strategia de creștere Europa 2020. Este clar că din bugetul comunitar și de la bugetele naționale nu putem acoperi toate aceste costuri de investiții. Atât. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Eider într-adevăr. Eh, cum ar trebui să începem prin a vedea dacă aceste instrumente financiare sunt uh, utile. Termenul financiar, nu știu cum e în limbile dumneavoastră, însă în multe limbi termenul financiar e cumva ambigu. Se vorbește de perspective financiare, însă e vorba de fapt de perspective bugetare. Când vorbim de piețe financiare, e vorba de bănci și operatori financiari n-au nimic de a face cu bugetul. Și aici, când vorbim de innovative financial instruments, mă întreb dacă sunt instrumente bugetare, de creditare, de acordare de împrumuturi, un amestec din ambele sunt uh, uh complementare între ele. Foarte multă ambiguitate planează în jurul acestor uh, instrumente și cred că e o ocazie bună de a preciza uh, ce costă acest concept, modul de funcționare, condițiile, criteriile. Noi am uh, cerut, am sărcinat să se facă un studiu care va fi prezentat în iunie și așa cum spunea și Eider, calendarul uh, e următorul. Prezentarea la următoarea reuniune de Eider în iunie avem termenul pentru amendamente. ITRE, Regii și altă comisie vor adopta avizul, avizele lor în iunie, iar raportul nostru final va fi votat la noi în iulie. Vrei să corectezi? Nu pe 12 iunie, ci pe 21 iunie este termenul de depunere a amendamentelor. 12 numai că invers, nu? Da, 21. Avem timp. Lui Eider îi plac mult simbolurile, ales o zi când începe vara, de sânziene. Că nu aveți comentarii, trecem la punctul 10 al colegului Gaier privind Fondul Social European. Domnul Gaier este aici. Punctul 8. Eider, ce vrei să spui? Nu vreau să monopolizez dezbaterea, însă cerusem niște lămuriri din partea Comisiei Europene. Ar putea să ne răspundă acum? Întreabă domnul Lamasur. Da? Mulțumesc. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Pe scurt, acest raport al Curții de Conturi se referă la gestiunea partajată. Se referă deci la politica de coiziune, mai ales. Uh, în timp ce propunerea Comisiei privind instrumentele financiare și prin platforma care însoțește aceste instrumente se referă la mm, gestiunea directă și indirectă a Comisiei. Deci, mm, dincolo de gestiunea partajată. Deci eu vă propun, doamnă Gordesabal, să vă transmit un document de lucru de la serviciile comisiei în care sunt prezentate aceste aspecte ridicate de Curtea de Conturi. Și după ce veți avea acest document, poate putem organiza un schimb de op- opinii aici în comisia dumneavoastră de bugete. Da, vă mulțumesc. Eider a făcut semn din cap că e de acord. Acum mai dau cuvântul colegului nostru Gaier la Fondul Social European. Ja, danke, Herr Präsident. Die ÖCS haben mich hier am äußersten rechten Rand unter der Kante versteckt. Ähm, Mulțumesc. Aici, cumva, în extrema dreaptă a sălii, puțin ascuns. Însă, sunt aici. Un ultim lucru referitor la punctul anterior. Sper să mă asculte și reprezentantul Comisiei Europene. Eu mă întreb dacă primul document de lucru, decizia Parlamentului de astăzi, ar putea fi inclus în documentul de lucru. E vorba de decizia privind uh, instrumentele de creștere. Astfel uh, nu vom avea întârzieri. Da, vă voi vorbi despre Fondul Social European. La una din ultimele noastre ședințe am vorbit rapid, bazându-ne pe câteva din uh, ideile pe care eu vi le-am uh, prezentat uh, verbal. Nu au existat controverse, de aceea sunt destul de optimist și cred că amendamentele pe care le-am prezentat la propunerea comisiei pot fi uh, adoptate dumneavoastră. Însă, între timp am retras amendamentele 17, 18 și 20. Le-am retras deoarece ca să evaluăm fondul social, cred că pot exista alte soluții. Să în orice caz, uh, vreau să vă informez în legătură cu aceste amendamente. Prin Fondul Social European avem patru obiective. Angajare, mobilitate, investiții, competențe și abilități, învățare pe parcursul vieții, integrare, combaterea sărăciei și îmbunătățirea capacității instituționale și o administrație publică mai eficace. Cu toții suntem de acord că acești bani sunt bine cheltuiți. De asemenea, ar trebui să avem o concentrare a resurselor pentru acele țări care au regiuni uh, mai puțin dezvoltate sau regiuni care nu se califică pentru ajutoarele de la fondul de coeziune. În orice caz, 20%, cel puțin 20% din uh, fonduri uh, vor fi pentru integrarea socială. De asemenea, se vor uh, stabili uh, priorități de intervenție. Frumos limbaj, nu? Și printre obiectivele și zonele propuse de comisie, uh, zonele defavorizate vor acoperi cel puțin 25% din subvențiile structurale prin Fondul Social European. E vorba de 40,7 miliarde de euro pentru regiunile în tranziție și deși încă au loc discuții, va fi vorba de cel puțin 5,6 miliarde. Și pentru regiunile mai puțin dezvoltate, Fondul Social European va, operi, va acoperi majoritatea subvențiilor structurale, adică 52%, așa propune uh, Comisia. Vor fi 57,6 miliarde. După această primă dezbatere și după acest prim schimb de opinii, m-am limitat la câteva amendamente orizontale asupra cărora cred că putem găsi o înțelegere. vom integra toate acestea în amendamente și, prin urmare, eu am hotărât să mă limitez la prioritatea de a consolida Fondul Social European ca instrument. Trebuie să evităm orice suprapuneri, să ne gândim cât de important este programul pentru inovare și să nu uităm cât de important este să simplificăm administrația. Știm cu toții ce plângeri avem din partea beneficiarilor. De foarte multe ori aceștia vorbesc de o birocrație mult prea uh, exagerată. Plățile suplimentare pot îmbunătăți situația și de asemenea ar trebui să găsim, să avem o mai bună definire a coeziunii sociale. Aici însă va trebui să vedem ce ne propun și colegii noștri de la afaceri sociale. Asta pentru că văd că definiția dată de comisie nu prea uh, e cuprinzătoare. Vă mulțumesc. Domnul Koslovski a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îl felicit pe colegul nostru Gaier pentru faptul că a elaborat un aviz în care uh, sunt făcute niște propuneri foarte pertinente. Sunt complet de acord cu domnul Gaier. E drept că trebuie să coordonăm mai bine diferitele instrumente comunitare și cred că e important să facem distinția între instrumente precum Fondul Social European, Programul pentru Inovare și Schimbare, Erasmus for All sau alte programe să facem distinția pentru a nu avea suprapună și să nu facem același lucru de mai multe ori, deci să folosim cât mai bine sinergiile posibile. Fondul Social European ar trebui să se concentreze mai mult pe rezultate și mai puțin pe proceduri. De aceea cred că propunerile Comisiei sunt foarte bune. Se vorbește de o simplificare a punerii în aplicare a Fondului Social European. Se vorbește de plățile forfetare, și de plăți unitare. Sunt propuneri bune, sunt de acord cu domnul Gaier. Statele membre ar trebui să participe la acest efort și să pună capăt odată pentru totdeauna complicațiilor procedurale. Eu cred că dacă vom renunța la auditul pe mai multe niveluri, vom face bine și, de asemenea, trebuie să introducem niște parametri pentru a măsura progresele uh, făcute de aceste programe. Comisia ar trebui de asemenea să analizeze situația subvențiilor globale, generale și să vadă care va fi situația viitorilor beneficiari. Fondul Social European e un instrument extrem de serios care trebuie să ne ajute să profităm pe deplin de potențialul tinerilor, al persoanelor handicapate, care uneori au probleme în a-și găsi un loc de muncă și a participa uh, viața economică. Bineînțeles, Fondul Social European nu poate soluționa problemele de sărăcie sau de somaj, șomaj de unul singur, însă dacă folosim foarte bine acest instrument, putem crea o mai bună utilizare, putem duce la o mai bună folosire a fondurilor la nivel național și mentalitățile se vor schimba. Vom putea construi parteneriate și spori coeziunea socială. Vă mulțumesc! Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, vă spun care este termenul, care sunt termenele mai exact. Termenul pentru amendamente, 16 mai la ora 4 după amiaza, votul în Comisia Bugete 20 iunie. Comisia Emplă își va adopta raportul pe 10 iulie, Comisia de Fond și pentru plenară încă nu avem un calendar stabilit. Deci, iată, punctul 8 l-am discutat. Acum punctul 9. Raportorul nu este în sală, eu îl voi înlocui cu permisiunea dumneavoastră. E vorba de mobilizarea Fondului de Solidaritate în favoarea Liguriei și Toscanei, regiuni italiene afectate de inundații grave în octombrie anul trecut. Comisia a depus o propunere de mobilizare a acestui fond și o propunere de transfer, ceea ce se face pentru a finanța Pe 16 martie, Comisia a adoptat acest lucru. Pagubele comise de inundații se ridică la peste 700 milioane de euro. Rețele de transport, infrastructura publică au fost afectate, locuințele, întreprinderi au fost afectate, precum și foarte multe exploatații agricole. Consiliul consideră că faimosul protocol numărul 1, anexat la tratat, uh, se aplică, deci e nevoie de un uh, termen suplimentar de 8 săptămâni pentru remarcile parlamentelor naționale, ceea ce înseamnă că avizul va fi adoptat în comisie pe 31 mai iar noi vom putea interveni ulterior. Calendarul acum. Termenul pentru amendamente 24 mai. Regii ne va da avizul pe 30 mai și pe 31 mai, la următoarea noastră ședință, vom putea vota. În plenar, urmând să avem votul în iunie, 12-13 iunie. Nu aveți comentarii, vă mulțumesc. Ultimul punct, politica imobiliară. Vă amintiți că luna trecută Monica Holmeier ne-a prezentat problemele legate de clădirea Eastman E vorba de amenajarea casei uh, istoriei europene. Am hotărât să emitem un aviz, însă pe 31 mai uh, îl vom exprima. Deci putem considera acest subiect ca fiind abordat, nimic la diverse, se termină ședința.